Acum revenim la ordinea de zi. Iar în legătură cu ordinea de zi, am o solicitare din partea colegului Fandale, care mi-a comunicat în scris că dorește să ia cuvântul în legătură cu ordinea de zi. Domnule Fandalen, vă rog. Eh, Domnule președinte, vă mulțumesc. Am uh, aflat săptămâna aceasta că în Egipt uh, au fost, uh, pentru Egipt au fost aprobate deja 5 miliarde de euro sub formă de asistență și eu consider că ne-am îndrepărtat de statul de drept pentru că uh, situația creștinilor copți s-a înrăutățit, iar uh, în Curtea Constituțională a fost uh, atacată de către președinte. Și întrebarea mea este dacă legat de această asistență financiară au fost puse și condiții. Uh, domnul Rompuy, doamna Ashton uh, au anunțat aceste lucruri, dar aș vrea să știu uh, în ce condiții au fost acordați acești bani. Aș vrea să știu când putem să discutăm despre acest subiect, eventual în februarie. Aceasta este solicitarea mea, pentru că aș dori să discutăm despre acest lucru cu domnul Van Rompuy. Domnule Van Dalen, acesta nu este însă un punct care vizează ordinea de zi a acestei plenare de la Strasburg. Așadar, aș fi recunoscător dacă mi-ați transmite această solicitare, eu o voi transmite mai departe către uh, oficiile competente și apoi vă voi spune cum putem proceda mai departe astfel încât să ajungem la o dezbatere aici în plen. A avut cuvântul domnul Beden și acum domnul Leichtfried. Mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să mă refer la ordinea de zi, ci la uh, comentariile pe care le-ați făcut înainte și aș dori să fac și eu un comentariu. Acum câteva luni uh, s-a întâmplat ca trei colege și colegi uh, de la Parlament să fie suspectați de a uh, face anumite acțiuni ilegale. Uh, colegul din Austria a ajuns în instanță și astăzi a fost uh, condamnat la patru ani uh, de închisoare cu suspendare. Este vorba aici despre o sentință foarte importantă. Vă mulțumesc! Poate că ar fi bine ca această sentință să fie transmisă mai departe și curții constituționale din Germania. Domnul Tanok. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Un punct de ordine. Grupul meu a cerut pentru astăzi după masă o dezbatere joi în prezența înaltului reprezentat în legătură cu cazul Mali, și anume o intervenție militară contrateroristă condusă de un stat membru cu susținerea propriei țare a mele țări și aceasta pentru că a, cererea a fost făcută până la orele 14, 16. Aș vrea ca Parlamentul să accepte această dezbatere pe o chestiune extrem de importantă. Mulțumesc. Herr Tannock, ich bedauere offensichtlich ist. Domnule Tannock, îmi pare rău că nu a ajuns această solicitare la noi. Domnule Odi, vă rog să vă liniștiți. Solicitarea nu a ajuns la noi pe cale oficiale, mă voi, uh, nu a ajuns pe cale oficiale la noi, mă voi interesa de ce s-a întâmplat acest lucru. În orice caz, noi nu am primit până la ora 16 niciun fel de cerere oficială de a modifica ordinea de zi pentru această plenară. Domnule Danjon. Oui, Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, Cred că e absolut regretabil faptul că pe o chestiune atât de importantă cum ar fi un conflict armat care tocmai a izbucnit și care se referă la un stat membru care a suferit și pierdere în acest weekend, într-o regiune pentru care Uniunea Europeană și Consiliul European au adoptat o strategie în urmă cu aproape 2 ani, o strategie pe care o cerem și aici la Parlamentul European, prin comisia pertinentă, să fie cu adevărat implementată. Și ținând cont de faptul că Uniunea Europeană se pregătește să trimită o misiune în Mali, cred că este absolut regretabil faptul că nu avem niciun interlocutor în cele cinci ore pe care le avem miercuri destinate dezbaterii politicii externe comune. Nu putem discuta această chestiune atât de importantă. Este regretabil pentru noi, de asemenea regretabil și de dezolator pentru cetățenii noștri care sunt spectatori. Peter Svoboda. Domnule Svoboda, vă rog. În ceea ce privește aceste comentarii, doresc să spun că, din păcate, Așa ceva nu a fost solicitat uh, de niciun fel de grup parlamentar, însă mie mi se pare un lucru foarte important și sunt de părere, domnule președinte, că doamna Ashton va fi rugată Uh, cel puțin uh, la plenara din februarie, să ni se alăture. De multă vreme nu am văzut-o pe doamna Ashton și este foarte important să purtăm această dezbatere cu dânsa. Așadar, vă rog să transmiteți acest mesaj doamnei Ashton, domnule președinte. Da, Mulțumesc, domnule Svoboda, doamna Harms. Äh, nu știu dacă voi uh, crea și mai multă confuzie, însă, conform informațiilor mele, Catherine Ashton mm, a propus nu ca miercuri, ci marți, deci mâine, să vină la Strasburg. Și, de asemenea, a propus dacă modificăm ordinea de zi, să discute cu noi și despre Mali, și despre Siria, și de asemenea și despre subiectul solicitat Serbia și Kosovo. Eu, în numele grupului meu, pot să spun că sunt în favoarea modificării ordinii de zi, iar dacă doamna Ashton poate să ni se alăture mâine, atunci să discutăm cu ea mâine aceste subiecte. nu ați sporit confuzia, ci uh, mai degrabă ați contribuit la mai multă precizie, doamna Harms. Doamna Ashton, la sfârșitul săptămânii, nu a luat legătura cu mine, deci trebuie să spun acest lucru pentru a înlătura orice zvon, însă am fost uh, sunat la sfârșit de săptămână de serviciile Parlamentului și mi s-a spus că biroul doamnei Ashton a făcut această propunere, uh, spunându-ne că în februarie nu poate să ni se alăture. În februarie uh, ar trebui să vină la Parlament conform tratatului, așa cum se întâmplă și pentru luna noiembrie. Eu am rugat cabinetul meu să ia legătura cu grupurile parlamentare Uh, pentru a vedea dacă grupurile politice doresc o modificare a ordinii de zi sau nu, pentru că aceasta este o premisă esențială pentru modificarea ordinii de zi. Și amendamentele trebuie înaintate până la ora 16 a primei zile, astăzi. Niciun grup parlamentar nu a înaintat o asemenea solicitare până la ora 16, astăzi. Parlamentul nu este suveran în ceea ce privește acest lucru. Avem o ordine de zi și trebuie să aplicăm aceste reguli. Îmi pare foarte rău, grupul dumneavoastră parlamentar ar fi trebuit să înainteze această solicitare până la ora 16. Domnule Davis. Domnule președinte, mi se pare că aici, la Parlament, um, atmosfera generală este că, până la urmă, indiferent ce spun regulile, depind de decizia dumneavoastră și se pare că toată lumea dorește ca subiectul uh, Mali să fie pe ordinea de zi. Așa că vă rog să nu vă ascundeți în spatele regulilor. Sunt sigur că și dumneavoastră manifestați îngrijorare în acest sens, așa că vă rog susține, susține cine Oh, Domnule Davis, mi se pare grozav dacă discutați aici despre flexibilitate și acest principiu al flexibilității care trebuie să fie aplicate în anumite situații de urgență și anume că președintele poate să decidă pentru că uh, în rest mi se spune mereu și sunt criticat că nu respect ordinea de zi. Așadar, dacă spuneți că trebuie să decid eu acum, vă mulțumesc foarte mult pentru această sugestie. Fac cu mare plăcere acest lucru. Also ich sah Ihnen, was die Geschäfts Vă spun așadar ce prevede regulamentul de procedură. Și acest lucru este clar. Ordinea de zi, după adoptarea sa, cu excepția uh, aplicării articolului 142 sau la propunerea președintelui. Deci asta înseamnă că eu pot să propun să uh, schimbăm, să modificăm ordinea de zi. Bun, dacă așa scrie, Er Doamnă Harms, am înțeles ce doriți. Nu vă faceți nicio grijă. Încerc să nu aducem atingere prea mare regulamentului de procedură și să vin în întâmpinarea uh, dorințelor dumneavoastră. Dezbaterea va avea loc miercuri, însă doamna Ashton ne-a transmis că nu poate veni decât marți. Așadar, voi încerca să îi transmit doamnei Ashton astăzi că ne dorim să participe la dezbatere. Miercuri, adică dacă nu poate să vină miercuri, atunci voi lua legătura cu președinții grupurilor politice și vom încerca să rezolvăm problema. Așadar, repet, dezbaterea este prevăzută pentru miercuri. Voi încerca să iau legătura cu doamna Ashton pentru a ni se alătura miercuri. Dacă nu poate să vină miercuri, atunci voi lua legătura cu președinții grupurilor politice pentru a vedea cum putem purta această dezbatere constat, doamnelor și domnilor, că dumneavoastră ați fost de acord cu acest lucru și anume că dacă există anumite dubii în ceea ce privește interpretarea regulamentului de procedură, atunci președintele poate să decidă. Acest lucru va fi înregistrat ca atare în procesul verbal. Comisia? Domnule Andor, vă rog. Domnule președinte, dragi colegi, în primul rând, un an nou fericit tuturor. O informație importantă pe care Comisia dorește să vă ofere acum, și anume că vicepreedinta Ashton este dispusă mâine, dacă doriți, să participe la dezbatere aici, din păcate nu și miercuri, din cauza uh, agendei dânsei. Și vreau să vă ofer această informație. Aber Mulțumesc foarte mult pentru observația. Mulțumim, domnule Andor. Um, constataserăm că acesta este stadiul lucrurilor. Voi lua legătura cu Katie Ashton, însă doresc să constat următorul principiu și acest lucru este valabil atât pentru Comisie cât și pentru Consiliu. La niciun Parlament Național nu ne-am putea imagina ca un ministru sau o doamnă ministru să nu uh, răspundă la apelul Parlamentului. și constat că Parlamentul European a adresat apelul uh, doamnei înalt reprezentant ca miercuri să i se alăture. Și voi discuta și acest aspect cu dânsa. Dacă există motive care nu pot fi îndepărtate, vom încerca în cursul zilei să găsim un compromis. Însă principiul este, și trebuie să spun acest lucru, nu se poate ca membru al Comisiei sau ca membru al Consiliului sau ca în alt reprezentant să spui nu merg în fața Parlamentului pentru că agenda mea nu-mi permite acest lucru. Trebuie spus că Parlamentul nu poate tolera o lipsă de respect de o asemenea natură. So, wir kommen dann zum heutigen. Și acum trecem la ordinea de zi de astăzi. Nu există niciun fel de uh, amendament uh, în ceea ce privește ordinea de zi de luni până miercuri. Și ajungem la ziua de joi. În ceea ce privește ziua de joi, grupul GUE a solicitat o modificare a ordinii de zi. Este vorba despre solicitarea doamnei Zimmer. Mulțumesc, domnule președinte. Vă sunt recunoscătoare pentru faptul că înainte ați făcut deja o declarație în ceea ce privește asasinarea celor trei activiști curzi uh, săptămâna trecută la Paris. Vă mulțumesc pentru că ați făcut această declarație și uh, cred că aceasta este o procedură unică de cel puțin 20 uh, de ani în Europa. Nu se poate ca în zilele noastre să se mai asasineze oameni în acest fel, de aceea solicit să mergem un pas mai departe și joi să înlocuim punctul situația drepturilor omului în Bahrain cu această dezbatere privind asasinarea celor trei activiști curzi în Franța și să redactăm o rezoluție succintă, concisă și clară pe această temă. Rezoluția să vizeze pe de o parte faptul că uh, noi condamnăm cât se poate de clar această asasinare. De asemenea, rugăm autoritățile franceze și le încurajăm să ia toate măsurile posibile astfel încât să îi prindă pe făptuitori. De asemenea, procesul comunicării între guvernul turc și ocelan trebuie să aibă loc, iar noi dorim să susținem acest uh, proces de negociere. Aceasta este solicitarea mea. Vă mulțumesc! Președintele, doamna Țimăr, uh, doresc să vă mai întreb un lucru. Ați solicitat înlocuirea punctului Bahrain de pe ordinea de zi. Dorește cineva să se exprime în favoarea solicitării doamnei Țimăr? Este cineva împotrivă? Domnule Tenoc, împotrivă sau pentru? Okay. Okay. Exceptionally. Okay. Pentru propunere, domnule președinte, în mod excepțional. Este cineva împotriva acestei solicitări? Domnule Svoboda. A fost uh, o faptă abominabilă și ea nu poate decât să fie condamnată și sigur că autoritățile franceze vor face tot ce este posibil pentru rezolvarea acestui lucru. Însă eu aș prefera dacă am putea să beneficiem de declarația Comisiei și Consiliului la plenarea viitoare pentru a avea o dezbatere mai exhaustivă uh, referitoare la procesul de pace uh, între uh, guvernul turc și reprezentanții turci. Cred că o astfel de soluție ar fi mai bună și, dacă colegii sunt de acord, eu aș face o contra-solicitare și anume să nu discutăm acest subiect acum, ci la sesiunea următoare pentru a putea beneficia și de o declarație din partea Consiliului și Comisiei privind procesul de pace. Fragen, ob Sie das akzeptieren können. Vă întreb dacă puteți accepta această propunere. Bun, în cazul acesta, poate că în numele grupului politic veți face solicitarea în acest sens pentru februarie. În cazul acesta, ordinea de zi pentru joi rămâne nemodificată.